este adoptat. Autoritățile competente din România m-au comunicat că deputații Anastase, Corlățean, Filip, Iacobriți, Nechifor, Oprea și Popa au devenit membri ai Parlamentului Român. Ce am spus? Am spus am spus roman, nimeni nu este perfect, dar bine că dumneavoastră ați fost atât de atenți. Conform articolului 7, aliniatul 2, privind uh, organizarea de uh, alegeri pentru membrii Parlamentului European ca și conform articolului 4 al regulamentului, constat că uh, posturile ocupate de acei deputați sunt vacantate începând cu 19 decembrie 2008. Din România mi s-a comunicat că începând cu 22 decembrie 2008, domnul Adrian Manole o va locui pe doamna Anastase, domnul Iosif Matula în locul doamnei uh, Iacobriții, domnul Călin Cătălin Chiriță uh, o va înlocui pe doamna Popa, domnul Alexandru Nazare înlocuiește pe domnul Filip, iar domnul Daniel Petru Funeriu îl înlocuiește pe domnul Oprea, devenind membrii ai Parlamentului European. Felicitări noilor colege și noilor colegi. Din Finlanda mi s-a comunicat că doamna Evarita Zitonen o va înlocui pe doamna Caup, începând cu 1 ianuarie 2009, devenind membră a Parlamentului European. Conform articolului 3 aliniatul 2 al regulamentului, noii membri, cât timp mandatele lor nu au fost verificate, vor putea să participe la reuniunile Parlamentului și organelor sale cu drepturi de pline, cu condiția de a oferi o declarație în scris în legătură cu faptul că nu dețin nici o funcție care este incompatibilă cu mandatul unui membru al Parlamentului European. La propunerea uh, grupului PPED, Sir Robert Atkins nu mai este membru al Comisiei pentru uh, Transport conferința președinților la ședința din 8 ianuarie 2009, conform articolului 42 al uh, dispoziției uh, C, numărul 45-2001,